Il Presidente! Care colleghe, cari colleghi, dichiaro... Dragi colegi, declar redeschisă ședința Parlamentului European, întreruptă joi 13 martie trecut dar întrerupt aici la Bruxelles de 2 ani din cauza lucrărilor la tavan. În afara sălii găsiți uh, foto, uh, poze și uh, filme cu privire la șantierul care a avut loc și care arată cât de gravă a fost problema și în același timp și măestria cu care au fost terminate aceste lucrări în perioada din ultimii ani. Vreau să mulțumesc uh, administrației, vreau să mulțumesc mai ales Digi Inlo pentru activitatea pe care a urmărit-o într-o manieră extraordinar de performantă. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 13 martie 2014 vă stau la dispoziție. Dacă sunt observații, vă rog acum. Nu sunt observații, așadar procesul verbal este considerat adoptat. Vreau să vă inform că, informez că, în conformitate cu articolul 3, aliniatele 3 și 4 din regulament, Comisia Afacelor Juridice din reuniunea